Mulțumesc, votul va avea loc astăzi. Urmează pe ordinea de zi raportul doamnei Starcheviciute cu privire la plățile transfrontaliere în comunitate și raportul lui John Purvis cu privire la activitatea instituțiilor emitente de monedă electronică. Dăm cuvântul doamnei raportor Starcheviciute pentru patru minute. Decui, pone, Mulțumesc, doamnă președinte. În ziua de astăzi în care economia Uniunii Europene se găsește în criză, este important să susținem relansarea economică. O sursă pentru acest relansare ar putea să fie extinderea pieții unice. Piața unică în momentul de față este foarte fragmentată, mai ales în ceea ce privește serviciile financiare. Următoarea propunere ar trebui să contribuie la soluționarea acestei probleme și să ducă de asemenea la crearea unui spațiu unic de plăți în euro, SEPA. Acest document are deja o istorie. Odată cu introducerea euro și uh, înlăturarea ratei de schimb în spațiul euro, a devenit foarte evident că plățile transfrontaliere în comunitate și comisioanele care se percepeau pentru aceste plăți erau foarte diferite de cele care se percepeau la plățile interne. Și de aceea s-a adoptat în uh, o directivă 2260, 2560, mă scuzați, pentru uh, în plățile care se vor efectua de la, se efectuau de la 31 decembrie 2001. Se percepeau în continuare comisioane pentru plățile transfrontaliere și pentru plățile interne, și astfel se dorea crearea unei competiții, unei concurențe mai bune, mai eficiente și uh, crearea unei piețe de transfrontaliere mult mai clare. Odată cu această regula, acest regulament au scăzut însă comisioanele uh, transfrontaliere, de exemplu la trimiterea 100 de euro Înainte se putea, se trebuia, trebuia să se plătească 24 de euro și acum se plătesc 2,5 euro. Proiectul legislativ de care discutăm astăzi are intenția de a verifica regulamentul 2560. Obiectivul principal al acestui uh, document este să se extindă regulamentul pe debitările directe și, în general, să se extindă aplicabilitatea acestui uh, document legislativ. Odată cu adoptarea regulamentului în cauză, în Europa, peisajul plăților va fi diferit. Este de aceea foarte important ca această, acest uh, peisaj să includă și debitările directe. În uh, regulament se prevede că dacă nu există un uh, contract între prestatorul de servicii de plată și um, destinatar, atunci plățile transfrontaliere în cazul debitărilor directe trebuie să perceapă un comision de 0,008 euro. Țările trebuie să garanteze și un control al acestor procese, numind autorități competente care să se ocupe de acest lucru, dar care să și colaboreze una cu celelalte între statele membre. Aceste autorități au ca obligație stabilirea de criterii și de linii directoare pentru activitatea de control. O altă noutate care se regăsește în acest document este eliminarea treptată a obligațiilor de raportare la bănci în diferitele state membre. Acestea ar trebui să fie înlocuite cu altă procedură și ne pare foarte rău că împreună cu Consiliul nu am reușit să găsim un acord pe acest punct balanțele de plăți și obligațiile statistice de raportare nu au putut încă să fie modificate. Nu avem nicio dată în care s-ar putea întâmpla ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și acum are cuvântul raportorul 4 minute, domnul Purvis. Uh, Această directivă răspunde nevoii din ce în ce mai mari și extinderii de comerț electronic și folosirii de bani electronici și este nevoie de un cadru legislativ clar, scopul fiind înlesnirea utilizării banilor electronici pentru cartelele telefonice preplătite pentru uh, cardul de călătorie și pentru bonuri și cadou. Și acești bani sunt diferiți de alte forme în sensul că el asigură în același timp valoare și este un mijloc de schimb foarte util. Însă, în afară de instrumentele bază de cont, cum ar fi conturile de credit și de debit, el poate fi folosit și pentru plăți făcute în avans. De obicei pot fi acoperite plăți în sume mici pentru o serie de uh, Uh, activități, astfel încât se diferențiază de cardurile, să spunem, preplătite sau cartele plătite în avans, cum ar fi cartele telefonice. Nu e nevoie de un cont bancar pentru acest tip de bani, deci acest tip de bani pot fi folosiți în acele societăți care nu dispun de conturi bancare. În urmă cu 8 ani, Benjamin Kern, în articolul său Banii electronici, Electronic Money, a spus că în curând va veni vremea banilor electronici. Din păcate, prezicerea pe care a făcut-o a fost mult prea optimistă și în același timp prematură, cel puțin pentru Europa. Banii electronici în continuare nu sunt folosiți pe scară largă în Europa și nu asigură avantajele scontate în momentul în care a fost adoptată prima directivă privind banii electronici în 2001. Probabil că aceasta a fost cauza pentru care s-a ajuns la această cerință de capital foarte ridicată și pentru care s-au impus niște condiții foarte foarte stricte. Și această instituție diferă foarte mult de la un stat membru la altul. Spre exemplu, în Republica Cehă există peste 40 astfel de instituții în vreme ce în Franța și Germania împreună au 12. Uh, ba chiar două astfel de instituții din Germania au fost obligate să se mute în jurisdicție britanică din cauza că există diferențe foarte mari în materie de reglementare, chiar conform acestei directive. În august 2007, adică acum 2 ani, uh, numai la un miliard de euro se ridicau valorile restante ale banilor electronici, ceea prin comparație cu 600 de miliarde aflați în circulație, bani lichizi. Deci, cu siguranță, banii electronici mai au mult, mai eh, au un drum de parcurs până la ajungerea alternativă viabilă pentru lichidități. În ciuda restricțiilor, această nouă directivă ar trebui să permită servicii pe bază de bani electronici care să asigure acces la piețe și noi posibilități de acces pentru noi factori și să susțină concurența între participanții pe piață. Agenții economici noi sau de mai mici dimensiuni vor avea ocazia să pătrundă pe piață în condițiile în care cantitatea de capital necesară va fi redusă de la 1 milion de euro la 350 de mii de euro iar Comisia Economică ar fi preferat o sumă chiar mai mică, cu siguranță, și, de asemenea, dacă va crește numărul de magazine unde se pot folosi acești bani. Spre exemplu, dacă ne gândim la un client care își plătește cartela de metrou cu bani electronici, acesta să poată să cumpere și o cafea, un ziar sau să cumpere un buchet de flori, să spunem, din chioșcul din gară sau din stație, ceea ce se întâmplă deja cu foarte mult succes în Hong Kong, spre exemplu. Pur și simplu procesul legislativ a fost unul foarte grăbit pentru că am vrut să ajungem la un acord în primă lectură și pentru că această măsură să fie aplicată înainte de uh, euroscrutin. Aș dori să mulțumesc foarte călduros lui Ivo Melani din uh, personalul Comisiei Economice, raportorii fictiv, domnul Patela și Raiva din partea socialiștilor, serviciilor Comisiei, precum și președinției CEH și în mod deosebit lui Thomas Trinker și echipei dumnealui pentru o cooperare foarte strânsă. Niciunul dintre noi nu a ajuns la rezultatele pe care ne le-am fi dorit, însă cred că am făcut un pas semnificativ înainte și de aceea salut sprijinul exprimat de Parlament pentru acest proiect. Monsieur le commissaire, je vous en prie. Domnule comisar. Signora președinte. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, în primul rând, aș vrea să spun că Comisia apreciază foarte mult eforturile întreprinse de Parlament pentru a aborda acest dosar deosebit de important. Mulțumesc raportorilor și mulțumesc și uh, președintei Pervanș Beres, care a avut o contribuție hotărătoare la aceste eforturi. Statele membre vor trebui în curând să pună în aplicare directiva cu privire la serviciile de plăți. Odată cu adoptarea textului pe care îl discutăm și a textului cu privire la SEPA, vom crea o adevărată piață europeană a plăților. Aceste texte vor asigura certitudinea și uh, siguranța pieței. În ultimele săptămâni am uh, muncit uh, mult pentru a ajunge la un acord asupra acestor texte. În ceea ce privește regulamentul revizuit cu privire la plățile transfrontaliere, Comisia este gata să accepte amendamentul de compromis. Ne bucurăm că au fost incluse articole care rezolvă problema comisioanelor bancare multilaterale. Considerăm că aceste prevederi sunt indispensabile dacă vrem ca SEPA să funcționeze și dacă dorim ca băncile să își îndeplinească misiunea. Se prevăd trei ani pentru aplicarea prevederilor cu privire la plățile automate. Comisia Europeană este gata să dea dovadă de o oarecare flexibilitate și nu prevede standarde obligatorii, ci clauze de revizuire, așa cum o cer Consiliul și Parlamentul. În ceea ce privește moneda electronică, cred că oferă oportunități majore textul pe care îl discutăm ar trebui să permită dezvoltarea pieței monedei electronice. Pe de o parte, trebuie să se elimine obstacolele la accesul pe această piață și, pe de altă parte, trebuie să se evite crearea e scăpată de sub control a monedei electronice. Cred că am adoptat condiții echilibrate care permit tuturor furnizorilor de servicii de plăți să aibă acces pe piață și să fie protejați în același timp în mod adecvat și consumatorii. Am încercat să ținem cont de toate preocupările legitime care au fost exprimate în cadrul negocierilor, și cred că putem uh, susține rezultatul acestor lucrări. Domnul Sakalas, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Jurii propune propunerea de regula... susține propunerea de regulament a Parlamentului European cu privire la de transfrontaliere în comunitate. Scopul inițiativei comunitate. Comisiei sunt următoarele. Să înlocuiască regulamentele existente pentru a se adapta la nevoile pieței, în al doilea rând de a spori protecția drepturilor consumatorilor și să ofere un uh, cadru juridic potrivit pentru un nou sistem de plăți în cadrul Uniunii Europene. Și în al treilea rând uh, să uh, se adapteze la nevoile pieței interne. Comisia Jurii dorește să susțină um, această opinie pe, și-a adresat un aviz către Comisia pentru Afaceri Monetare. În acest aviz s-a cerut ca autoritățile naționale să fie cele competente și să se adapteze la procedurile ex- existente cu privire la plăților transfrontaliere. Este important de asemenea să îmbunătățim măsurile existente și uh, la plățile transfrontaliere să tratăm petițiile așa cum se cuvine și să includem toate aceste noutăți în propunere. Trebuie de asemenea să subliniem că sistemul de Uh, că principiul de proporționalitate și subsidiaritate trebuie să se aplice la plățile transfrontaliere, așa cum prevede articolul 95, aliniatul 1 din tratatul UE. Avem nevoie de o abordare comunitară pentru că la aplicarea regulilor trebuie să avem aceleași standarde în toate statele membre, pentru a avea o siguritate juridică și pentru a avea cu adevărat o marjă de acțiune pentru toți actorii pe piața financiară în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele grupurilor acum va lua cuvântul domnul Garcia Margalo în numele PPE. Două minute. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să mă refer strict la regulamentul privind plățile transfrontaliere și anume raportul uh, pe această temă. Așa cum s-a spus foarte bine, acest raport răspunde nevoii care decurge din introducerea de euro și se stabilește un principiu relativ clar în sensul că e nevoie de aceleași comisii, comisioane pentru plățile naționale cât și pentru plățile transfrontaliere. Este o regulă simplă pentru o piață internă, eu așa aș spune. Regulamentul a devenit astfel o trambulină pentru spațiul SEPA, despre care vorbea și doamna raportor, și de aceea nu doresc să repet ceea ce deja s-a spus. Însă am constatat între timp că se impune reanalizarea acestui regulament pentru ca el să corespundă directivei privind serviciile de plată, iar Comisia și-a stabilit trei obiective. Primul, să stabilească o serie de proceduri privind revizuirea extrajudiciară a problemelor care decurg din aplicarea regulamentului, uh, și o reducere a obligațiilor de, privind informațiile statistice uh, în legătură cu gradul de naturare. Parlamentul European este în mare de acord cu această strategie, însă s-au uh, propus uh, trei condiții Trebuie să se definească sistemul de plăți echivalente și în același timp trebuie avertizate statele membre pentru ca să respecte și să aplice regulamentul și noi facem în același timp un apel către statele membre pentru ca acestea să își coordoneze măsurile întreprinse și pentru că deja s-a ajuns la un acord interinstituțional privind declarațiile statistice și pot să mă declar satisfăcut în legătură cu rezultatele obținute până în prezent. Grup Socialist, Madame... Din partea grupului socialist, doamna Berez, două minute. Merci. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mă pronunț asupra raportului domnului John Purvis cu privire la moneda electronică. În primul rând, cred că dacă ne punem întrebarea de ce moneda electronică este mai puțin dezvoltată aici decât la Hong Kong, răspunsul este că, fără îndoială, cetățenii europeni s-au obișnuit să, se, să folosească cardul bancar. Preocupările acestui Parlament uh, cu privire la această legislație au fost uh, de două feluri. În primul rând, uh, se vorbește mereu despre supraveghere și nu uh, doream ca, împinși fiind de lobby-ul exercitat de instituții emitente de monedă electronică, să nu exercităm o supraveghere adecvată. Parlamentul European a dorit așadar, în primul rând, ca aceste instituții care emit și gestionează moneda electronică să fie supravegheate corect și cred că am obținut garanții în această privință și uh, mă bucur de acest lucru. În al doilea rând, am dorit să ținem cont de interesele cetățenilor, de interesele celor care recurg de asemenea la moneda electronică în special atunci când vor să își întrerupă contractul pentru ca instituțiile care gestionează moneda electronică să nu le impună constrângeri sau comisioane excesive. Acesta este spiritul în care am acționat încercând în același timp să facilităm viața cetățenilor fără să creăm abuzuri în ceea ce privește mecanismele de supraveghere. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Baeva, în numele al de două minute. Mulțumesc, doamne, doamnă președinte. Regulamentul uh, cu privire la plățile transfrontaliere în comunitate are ca obiectiv uh, înlocuirea regulamentului inițial, dar se leagă de uh, barierele pe piața plăților în Europa. O sporire a protecției consumatorului este unul dintre obiectivele acestui regulament și reducerea sarcinilor uh, de obligațiilor de statistică și raportare. Parlamentul European a, dorește de asemenea să uh, mai negocieze pe clauza de revizuire așa cum uh, reiese din acest uh, raport. Bulgaria sprijină această abordare. Globa, criza globală a arătat nevoia de a deține informații de încredere. Bulgaria este pe care să reducă obligativitatea de raportare pentru uh, prestatorii de servicii de plată pentru o sume sub 50.000 de euro. Bulgaria este de asemenea în favoarea eliminării articolului 5, paragraful 2, cu privire la pierderea informației și deteriorării calității informațiilor statistice din balanțele de plăți. de asemenea în legătură cu sistemul de plăți directe și debitări directe. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o problemă în momentul de față. Domnul Crust nu este în sală și nici domnul Lundgren, nici domnul Gozes. Nimeni nu dorește să ia cuvântul la Catch DI. Foarte bine. Atunci, domnule comisar, dacă doriți, aveți cuvântul acum. Mulțumesc, președinte. Încă o dată aș dori să vă spun că apreciez foarte tare calitatea lucrărilor Parlamentului în ceea ce privește aceste două texte. Noul regulament privind plățile transfrontaliere va intra în vigoare pe 1 noiembrie anul acesta iar piața monedei electronice ar trebui să permită înregistrarea de progrese foarte mari, să fie un impuls major, astfel încât vom dispune de un cadru eficace, stabil și modern pentru plățile efectuate în Europa. Cred că în acest moment agenții economici au cale liberă pentru a stabili toate condițiile necesare acestui uh, spațiu unic de plată în euro. Dorim să ajungem la o piață a plăților cât se poate de integrată, nu foarte costisitoare și care să aibă un nivel ridicat de calitate. Mulțumim în mod deosebit Parlamentului European pentru eforturile depuse și pentru angajamentul asumat în acest sens. Da, mulțumesc. Domnul Lundgren era pe listă, dar nu era prezent în sală, însă Acum îi voi da în mod excepțional cuvântul după ce a vorbit deja domnul comisar. În momentul în care v-am strigat, nu erați în sală, domnule Lundgren, dar acum aveți cuvântul. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul. Moneda electronică utilizată în exteriorul frontierele unei țări reprezintă un progres foarte mare. Este una dintre misiunile Uniunii Europene care vizează îmbunătățirea pieței interne. Aș vrea să vă amintesc despre ce vorbim aici. Atunci când s-a introdus moneda euro, această introducere s-a făcut pe baza valorilor Uniunii Monetare. Introducerea monedei euro a permis reducerea costului uh, viramentelor, transferurilor și așa mai departe. Însă prețul pe care l-am plătit a fost crearea unor instabilități. Ceea ce se constată astăzi în țări precum Spania, Italia sau Grecia, țări care fac parte din zona euro, se înregistrează dificultăți. Sigur că trebuie să ținem cont atât de dezavantaje cât și de avantaje, însă avantajele devin din ce în ce mai puțin importante o să ajungem la o situație în care sistemele de plăți vor fi atât de eficace încât economia va fi instabilă. Vom vedea dacă viitorul va confirma cele spuse de mine. Mulțumesc! Îi dăm din nou cuvântul raportoarei noastre, doamnei Starchiviciute, pentru două minute. Dacă-i pirmininche. Aš norėčiau pasakyti, kad šitas reguliavimas yra. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun mai întâi că textul pentru acest regulament este rezultatul unui compromis care a fost obținut după lungi negocieri între Parlament, Comisie și Consiliu. Rezultatul însă este destul de bun și vreau să mulțumesc Comisiei și colegilor pentru colaborare și de asemenea și colaboratorilor de la Comisia Econ care au contribuit la elaborarea acestui raport. După cum a spus și domnul Lundgren înainte, acest regulament va spori aplicarea SEPA pentru că vom putea avea un, un sistem de plăți transfrontaliere în zona euro mult mai bun. Eu însă vin dintr-o țară care nu este membră în zona euro și mă bucur că acest regulament uh, va avea aplicare și atunci când statele membre euro vor face plăți în monede naționale, cum ar veni în situația noastră în moneda lituaniană. În momentul de față există diferențe de comisioane între țările membre când e vorba de plățile în euro sau plățile în moneda națională. Unul dintre primii pași în legătură cu spațiul euro ar fi aplicarea acestui principiu al plăților transfrontaliere în comunitate și pentru spațiul non-euro. Aplicarea acestui uh, regulament va permite și modernizarea sistemului bancar. Sistemul bancar trebuie să fie modernizat în următorii trei ani, astfel încât plățile să fie mai eficiente. Acest lucru este foarte important. Vorbim foarte des despre inovare și modernizare și cred că exact acest regulament va permite aceste obiective. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Purvis, două minute. Doamna președinte, Doresc să răspund acelei temeri de natură prudențială a doamnei Beres și să-i spun că am insistat în aceste directive și în acest raport că fondurile în moneda electronică nu reprezintă depozite și că nu pot fi folosiți pentru credite. Am uh, deschis această posibilitate pentru moneda electronică. Această cerință de capital este redusă la 350 de mii, iar Comisia Economică chiar au dorit 200 de mii de euro. S-a spus că, în ceea ce privește contările în curs, ar fi trebuit să fie 2%, noi am preferat 1,6%, însă, dată fiind marja de flexibilitate de 20 de euro, aceasta a fost acordată statelor mai liberale care pot chiar să reducă în vreme ce statele mai uh, conservatoare pot ajunge la 2,4%. Sigur că oricum mai merge această perspectivă a condițiilor echitabile pentru Uniunea Europeană este importantă, mai ales că noi am insistat că moneda electronică trebuie să fie protejată în totalitate și în același timp poate fi folosită de utilizatori pentru că există o serie de variante cum ar fi răscumpărarea acestei monede. În ceea ce privește gerința de capital, pragul de capital, precum și derogarea derogarea, nivelul de derogare, ele trebuie să fie stabilite strict pentru agenții economici la 5 milioane în loc de 2 milioane de euro. Una peste alta avem de-a face cu un pas făcut cu prudență înainte. Nu este perfect pentru că rar se întâmplă să fie așa compromisurile. E nevoie de o revizuire a acestui text peste 3-4 ani și până atunci sper că din ce în ce mai mulți agenți economici vor intra pe această piață, că se vor exista cereri din partea utilizatorilor pentru alte variante de produs, iar chiar cei care critică doamna Beres și poate chiar și Banca Centrală Europeană se vor împăca cu această idee că e vorba de un serviciu benefic în folosul utilizatorilor care nu pune în pericol economia europeană și că noi în Europa vom putea profita de toate ocaziile pe care le oferă moneda electronică. Je vous remercie le Mulțumesc, am închis dezbaterea. Pe ordinea de zi avem acum raportul domnului Schnellhardt privind regulile sanitare aplicabile subproduselor animale care nu sunt destinate consumului uman. Dau cuvântul acum raportorului timp de 4 minute. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kommissar!